Comisiei doamna Ashton în legătură cu Kyrgyzstanul. Și vreau să dau cuvântul cât de curând doamnei Ashton. Vă rog. Uh, thank you very much, President. I'm pleased to have this opportunity. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot să fac această declarație în legătură cu Kyrgyzstanul. După cum știți, situația este una fluidă și tensionată Kyrgyzstanul a atras atenția mass media și a politicienilor. Am urmărit situația îndeaproape de la început și am făcut două declarații, una în 7 și una în 8 aprilie. Am trimis o delegație aproape ime- imediat uh, uh, în, cu Pierre Morel, special, reprezentant special al Uniunii în frunte. Uh, Efortul coordonat UE, ONU, OSCE în regiune continuă în acest moment și va continua până când criza și consecințele sale vor fi depășite. Ieri am vorbit cu uh, ministrul de externe kazak, care vizitează Bishkek și care mi-a trimis un mesaj uh, spunându-mi că uh, atribuțiile sale au fost îndeplinite. Uh, Plecarea președintelui din țară se pare eh, și aplicarea articolului 50 din Constituție pare că a eh, atenuat puțin tensiunile din regiune, însă nu este clar încă eh, cum vor urma lucrurile. Violențele continuă. Până ieri, cinci oameni au fost uciși și au pierdut viața în confruntări din capitală cetățenii, companiile din uh, Kyrgyzstan trebuie să se întoarcă la viața de zi cu zi, uh, fără să se teamă pentru integritatea lor fizică. Trebuie să fie format un uh, guvern provizoriu. Chiar dacă președintele Bakiev a demisionat, guvernul provizoriu trebuie să aibă un, un plan concret în legătură cu reîntoarcerea la democrație și stat de drept. O nouă Constituție este uh, întocmită și va fi sub, supusă unui referendum. Se vor ține noi alegeri prezidențiale și legislative. Este important pentru noi ca acest proces constitu- constituțional să fie inclusiv și participatoriu. Reprezentanții tuturor uh, grupurilor etnice trebuie să contribuie la acest proiect de Constituție înainte ca acesta să fie supus referendumului Uh, eu sper că se vor uh, încuraja aceste lucruri. Voi discuta acest punct și cu miniștrii de externe în, în luni la Luxemburg. Se speră că, se, că ne vom întoarce la o legitimitate și Cârgăstanul se va întoarce în familia democratică. Astfel va putea să beneficieze de susținere financiară uh, va trebui să se continue până atunci munca pe reforma constituțională Știm din alegerile pre- prezidențiale de anul trecut că mai este mult de făcut. OSCE-ul este dispus să uh, lucreze asupra modalităților de monitorizare a alegerilor și uh, cetățenii din Kyrgyzstan au dreptul la o societate democratică. Este clar că Kyrgyzstan, Kyrgyzstanul are nevoie de asistență materială pe termen scurt vom uh, răspunde la orice necesități umanitare. Pe baza informațiilor primite de la partenerilor noștri de pe teren, Crucea Roșie și Programul ONU pentru Dezvoltare, nu există uh, cerințe umanitare majore în acest moment, însă ar putea să existe uh, necesități medicale specifice. Vom continua această asistență care deja este acordată în drepturile omului, uh, educație și eliminarea sărăciei. După evenimentele dramatice din ultimele săptămâni, este nevoie de responsabilitate și justiție. Au, și-au pierdut viața mai mult de 80 de persoane atunci când s-a tras asupra demonstranților din Bishkek. Aceste evenimente nu pot să fie uitate. Este nevoie de claritate, de fapte, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce și tot ceea ce se poate face pentru a se evita o asemenea criză în viitor. De asemenea, criza a arătat că este nevoie de reformă economică și financiară reală. Cârgăstanul ne arată că reformele uh, economice proaste pot să ducă la uh, revolte. Acum se pare că există fapte de furturi în masă voi discuta cu miniștrii luni, luni uh, cadrul politic în care uh, se, pot, uh, se poate interveni în legătură cu aceste evenimente. Până atunci stau la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc, care acum două minute cuvântul domnul Brock. Frau vicepreședinte, Doamnă vicepreședinte a Comisiei, dragi colegi, dragi colegi, Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru evaluarea pe care ați făcut-o a situației care a fost prezentată și, după părerea mea, această evaluare este una corectă. De aceea, în primul rând, ar trebui să încercăm să găsim, să ajungem la liniște și să încercăm să garantăm o liniște a vieții cetățenilor. Și apoi, Aș dori să vă spun că încă o dată s-a constatat în urma evenimentelor care este anvergura dezvoltărilor economice și sociale, deoarece uh, ei pot avea și un dictator, pot opta pentru un dictator doar de dragul stabilității politice, iar uh, problema tratamentelor legale intervine din ce în ce mai puțin din cauza problemelor legate de corupție. De fapt, aceasta a și fost una dintre cauzele care au stat la baza acestor mișcări sociale. Constatăm că țările din această regiune sunt afectate într-o asemenea măsură de instabilitate încât nu se fac uh, eforturi atât de mari în acest sens. Am putea contribui pentru a asigura o mai bună construcție a statului de drept și a democrației. Vorbim de niște eforturi hotărătoare, pentru că nu e vorba de o țară izolată, vorbim aici de o întreagă regiune, care pentru noi prezintă o importanță strategică nu atât în ceea ce privește sursele energetice prezente în regiune, ci și la modul general, dacă reușim să stabilim care este, spre exemplu, orientarea religioasă care într-o foarte mare măsură este comună în cele foste republici sovietice și dacă se va ajunge la derapaje fundamentaliste, riscăm ca acest lucru să producă efecte tragice pentru noi toți. Și din acest motiv, ajutorul nostru pentru aceste țări este unul esențial. Este în interesul nostru să facem acest lucru și trebuie să ne apărăm interesele. Și trebuie să ne reamintim încă o dată că până și vecinii cei mari din această regiune poartă răspunderea într-o foarte mare parte și trebuie să se evite să fie exploatate aceste evenimente pentru a reconstrui anumite puteri care țin de trecut și care nu reprezintă o construcție modernă a statului. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Șuboboda. Mulțumesc, domnule președinte. Realitatea este că atunci când un uh, dictator uh, se comportă în mod abuziv, uh, este răsturnat de la putere. Se formează un nou guvern și mai târziu, cu câteva luni mai târziu, situația revine. Adesea acest lucru se întâmplă în aceste țări. Adesea puterea este dată din mână în mână de la tată la fiu. Să sperăm că lucrurile nu vor mai sta așa. Uh, să sperăm că oamenii care se află acum la putere se vor comporta diferit. Avem uh, câteva indicii că lucrurile se vor îmbunătăți, însă avem nevoie de dovezi. Și dacă nu vrem ca soarta lor să fie ca a celor din trecut, uh, trebuie să facem niște eforturi. și să sperăm că în aceste cazuri se vor face eforturi reale pentru a ne asigura că oamenii din Kirghistan se pot bucura de democrație. Din păcate, ceea ce am descris eu nu se aplică doar Kirghistanului. Există și alte țări cu situații asemănătoare. Le dorim uh, tot binele din lume liderilor din uh, Kirghistan și mai există și Kazahstanul care nu este într-o situație ideală. Mai există și alte țări pe care le-aș putea menționa. Întrebarea este cum putem aduce democrația în aceste țări. Nu putem pur și simplu să o facem pachet și să le oferim pe tavă. Este un proces uh, care trebuie să vină de la sine, care trebuie să se instaureze pentru că Așa cum se spunea mai devreme, aceasta este o regiune foarte fragilă. Avem un reprezentant special, dar nu știu dacă acest lucru va fi suficient. La un moment dat uh, s-a elaborat o strategie, dar uh, nu am mai auzit prea multe despre ea. Aș putea să vă întreb pe dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, aș putea să vă rog să analizați încă o dată situația și să vedem ce putem face. Nu este vorba doar de o problemă de alimentare cu energie, este vorba de stabilitate politică într-o regiune care este foarte apropiată de Afganistan. Mai există și în zonă țări precum Uzbekistanul, țări care sunt uh, destul de problematice. Știm că întreaga regiune este problematică. Este și o problemă umană și o problemă umanitară. Trebuie să-i protejăm pe oamenii de acolo și de aceea avem nevoie de o strategie centrală care să abordeze aspectele legate de drepturile omului, democrație și situația economică. Și cred că ar trebui să ne reînnoim eforturile. Mulțumesc, domnule Svoboda. Dau cuvântul domnului Rinaldi timp de două minute. Colegii, signora... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă înalt reprezentant. Există o pagină de concluzie extraordinară în epica chirghiză a lui Manas, care este vreo 20 de ori mai lungă decât Odisia și Iliada împreună și astfel ne putem uh, explica și istoria acestei țări. Și acolo soția eroului, care este a întregului popor, vrea să-i uh, onoreze memoria și să-l protejeze în fața agresiunii străine, vrea să protejeze mormântul acestuia și hotărăște că numele trebuie să fie trecut numele soției și nu al eroului eroului pe piatră, pe crucea de la mormânt, tocmai pentru a nu fi profanat de dușmani. E bine, acest gen de devotament pentru binele colectiv în sprijinul poporului trebuie să fie ceea ce ar trebui să, primim noi, să vedem noi din partea clasei politice cârgâze, care nu e neapărat o clasă politică atât de nouă. De ce eu aș sfătui eu pe doamna înalt reprezentant să aibă o atitudine constructivă, ba chiar pozitivă, deși prudentă în discuțiile cu guvernul interimar. Însă, aș dori să cer efectuarea unor um, reforme și luarea unor măsuri care să fie clare nu e doar o comisie de anchete internațională în legătură cu evenimentele care au avut loc, nu doar, să spunem, un plan de acțiune în legătură cu reformarea regulilor democratice, având în vedere că este un guvern interimar și, prin definiție, nu este un guvern legitim care să uh, fi venit în urma unui vot popular, nu scrutin, ci e nevoie de reforme operative, funcționale împotriva corupției și pentru a se instaura până și în Kyrgyzstan o independență a magistraturii care numai independentă nu este și, de asemenea, pentru ceea ce ține atât de magistratură cât și pentru corupție, pentru a asigura o mai bună funcționare a administrației publice și a birocrației care sunt cât se poate de dificil de suportat. Și s-a făcut, există, practic, o situație în care se poate face un prim test. Ne aflăm într-un stat cum este statul Cârgâz, e vorba de o testare a unei noi strategii, cea pentru Asia Centrală a Uniunii Europene și trebuie să luăm măsuri pentru că aceste, aceste țări unde Statele Unite nu mai au asemenea um, influență să nu ajungă în brațele Rusiei și de aceea cred că aceasta este o ocazie foarte bună ca noi toți să ne implicăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Rinardi. Are acum cuvântul domnul uh, Luna, cec timp de un minut. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnule reprezentant, Am auzit despre speranțele Revoluției din 2005, un nou președinte care să îndeplinească cerințele populației. Se pare că nu s-a întâmplat așa și același lucru s-a întâmplat actualului președinte ca și anteriorului. Acum Uniunea Europeană trebuie să se implice urgent și dumneavoastră, doamnă Ashton, ați spus, și am să și salut acest lucru, ați spus că ați trimis l-ați trimis imediat pe reprezentantul special Morel în regiune. Acest lucru este foarte bun. Însă sper că de luni înainte Consiliul va revizui strategia pentru Asia Centrală pentru ca aceasta să fie una funcțională. Aș dori să știu cum ați dori să însoțiți acest proces. Cum credeți că se poate face acest lucru? Pentru că trebuie să ne aducem o contribuție la această regiune și Kyrgyzstanul trebuie să devină. Kyrgyzstanul este un loc al cooperării și nu unul al confruntării. Mulțumesc, doamna Lunacek. Are cuvântul domnul Perciat. un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, dragi colegi, Într-adevăr, situația din Kyrgyzstan este deosebit de instabilă și totuși această țară a fost și poate este în continuare una dintre cele mai deschise pentru instituirea unui regim democratic. Revoluția lalelelor din 2005 a dat naștere multor speranțe și poate că domnul președinte nu a reușit uh, să facă față așteptărilor populației, a lăsat să prolifereze corupția, a golit uh, visteria dacă ne luăm după unele declarații, și a instaurat un regim tot mai autoritar, iar autoritățile de uh, protecția drepturilor omului, jurnaliștii au avut de suferit. După răzmerița din aprilie, a fost instaurat un guvern provizoriu dar domnul Bachiev nu pare să dorească să renunțe, chiar dacă a părăsit țara și au avut loc noi lupte de stradă ieri în sudul țării și în jurul capitalei. Doamnă comisar, această țară are într-adevăr o importanță strategică importantă și nu doar din punct de vedere militar. Nu trebuie să fie un teren de joc pentru marile puteri. Uniunea Europeană în pofida unor discursuri, nu este foarte prezentă în această parte a lumii. Sprijinul său uh, și prezența sa diplomatică rămân timide. Este suficient să citim uh, depeșele transmise în această zonă pentru a ne da seama. Deci este vorba de relațiile cu Rusia, de Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci prezența Uniunii Europene era esențială pentru a asigura independența acestei țări. Aveați dreptate, trebuie să acordăm prioritate instaurării statului de drept dar trebuie să mergem și mai departe și să instaurăm o veritabilă strategie pentru această regiune a lumii. Da, trebuie să ajutăm această țară să combată sărăcia, pentru că 40% din populația țării se află sub pragul sărăciei. Da, trebuie să facilităm dezvoltarea economică și, așa cum ați spus și dumneavoastră, mai ales în materie de educație, sănătate, dar și în ceea ce privește alimentarea cu apă, care este esențială în această regiune a lumii. Da, bineînțeles, trebuie să susținem democrația și să apărăm drepturile omului. Aceasta este o urgență absolută în momentul de față. Doamnă comisar, angajamentul nostru poate și trebuie să fie acela de a împiedica această țară să se îndrepte spre un nou regim uh, autoritar. Nu este vorba să ne amestecăm în afacerile interne ale acestei țări. Din potrivă, trebuie să îi ajutăm pe kirghizi să recâștige încrederea în democrație. Acesta este um, elementul esențial pentru ca această țară să redevină un motor important în această regiune a lumii. Mulțumesc! Da. Dau acum cuvântul domnului Provera, timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din kârgâzstan este foarte importantă pentru stabilitatea Asiei Centrale, o regiune în care Europa are interese deosebite în legătură cu furnizarea de materii prime și de energie. După tulburări din 7 aprilie, este necesar să se restabilească toate condițiile necesare care se ducă la funcționarea unui regim democratic în funcție de situația de la fața locului, în urma unor alegeri libere, legitime și în timp scurt. Ne îngrijorează faptul că o imensă cantitate de arme a fost sustrasă de către venzile infracționale, existând toate riscurile de a se alimenta a conflictele armate și infracțiunile precum și terorismul în această zonă. Europa ar putea avea o contribuție contribuții alături de alte instituții și organizații pentru a ajuta această țară să ajungă la instituții funcționale mai puțin corupte și mai democratice, chiar prin intermediul unei misiuni de observare pentru următoarele alegeri. Și nu putem să ne amăgim că este nevoie și e necesară strict o nouă Constituție și că de ajuns un regim parlamentar pentru a se ajunge la o nouă democrație care în mod inevitabil depinde de o creștere politică a cetățenilor și de o conștiință și o conștientizare a dreptului comun și a drepturilor omului. În acest uh, domeniu va trebui să intervenim pe o lungă perioadă de timp. Mulțumesc, domnule Provera, și acum are cuvântul timp de două minute dom- doamna Vaidere. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, președinte, domnule președinte, estimați colegi. Uh, săptămânile trecute, revoltele de stradă au dus la o criză juridică și constituțională. Uh, guvernul a fost uh, destrămat și acțiunile guvernului interimar par să fie necoordonate. Uh, de asemenea, s-a anunțat că declarația de demisia președintelui ar fi falsă. Există și grupuri locale care încearcă să preia prin violență puterea la nivel local. Uh, există temeri de violență etnică care va continua. Uh, există o cantitate foarte mare de arme care circulă și au loc furturi în mod sistem- sistematic. Siguranța cetățenilor Uniunii Europene din această țară este periclitată. Noi nu putem să facem față acestor amenințări, situația este neclară în continuare și pentru localnici altul reprezentant a dat două declarații prin care își exprimă preocuparea, însă este nevoie de acțiuni. Este important ca Uniunea Europeană să ia o poziție decisivă în legătură cu situația din Kyrgyzstan în această țară extrem de importantă strategic. Trebuie să fim mai prezenți acolo, să uh, colaborăm cu ONU, Statele Unite și OSCE prin, pentru a apărea Uh, interesele Kyrgyzstanului și a cetățenilor care nu își pot apăra viața și proprietatea. Uh, trebuie să existe o cercetare independentă în ceea ce privește cauzele și efectele revoltei în legătură cu resursele Băncii Naționale Cârgâze. Acestea trebuie să fie evaluate înainte de a decide asistență financiară suplimentară Lipsa unei strategii sau tactici reale poate să ducă la evoluții foarte periculoase, subminând interesele noastre politice și economice din regiune și uh, relațiile Cârgăstanului cu restul lumii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum două minute domnul Teocarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Lady Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Lady Ashton, în cei 20 de ani de independență, în uh, această țară au existat diferite regimuri la putere, însă foarte puține dintre acestea au lucrat în sensul instituțiilor democratice. Vă pot spune că în ultimii 15 ani am fost implicat personal ca membru uh, al uh, diferitelor comisii. Și trebuie să vă spun că cei care s-au aflat la putere uh, de-a lungul timpului vin din același sistem. S-au făcut arestări, se fac arestări uh, chiar și acum în Bishkek, dar trebuie să vă spun că suntem uh, foarte aproape de dezmembrarea acestei țări, suntem aproape de un război civil. Sunt sigur că oamenii din uh, Kirghistan sunt uh, oameni pașnici. Sunt sigur că știți cu toții că inegalitățile economice și financiare pot duce la situații explozive în uh, sensul că um, poporul poate să ajungă pe marginea unui război civil. Oricum ar fi, trebuie să facem toate eforturile pentru a nu ajunge acolo. Trebuie de asemenea să evităm actele teroriste. Prezența OSCE-ului în Kirghistan se pare că nu are prea multe efecte în uh, încurajarea democrației. Se pare că situația privind criza umanitară se permanentizează uh, nu, nu au avut loc modernizări și nu au avut loc îmbunătățiri ale instituțiilor democratice de-a lungul anilor. Oamenii trăiesc cu mult sub pragul sărăciei și de aceea Parlamentul European trebuie să colaboreze cu celelalte instituții ale Uniunii Europene, cu Comisia și Consiliul, pentru a ajuta la îmbunătățirea situației și pentru a-și revizui strategia în regiune. O delegație a Parlamentului European trebuie să urmărească instituțiile democratice din această țară și trebuie să sprijine dezvoltarea învățământului, printre altele, pentru că există un mare pericol de destabilizare a întregii regiuni și dacă Uniunea Europeană vrea să joace un rol uh, eficient de menținere a păcii, trebuie să întreprindă acțiune acum. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye și dau cuvântul doamnei Băsescu

din ultimele săptămâni au degenerat în violene i s a ajuns la pierderi de viei omeneti. autorităile trebuie să ia măsuri pentru ca vieile civililor să fie protejate. chiar în cursul zilei de ieri au avut loc noi confruntări între etnicii kârgâzi cei rui i turci. întrucât în această ară locuiesc importante comunităi de rui i uzbeci dacă confruntările interetnice vor continua va fi afectată stabilitatea întregii regiuni. doamnă înalt reprezentant uniunea europeană trebuie să acorde o atenie deosebită conflictului din kârgâzstan să ofere ajutoare umanitare i să se implice în stabilizarea situaiei. Mulțumim. Are acum Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă Ashton. Ne aflăm aici pentru a discuta evenimentele din Kyrgyzstan și ne aflăm aici și pentru a avea o contribuție pe cât posibil la stabilizarea situației din această țară. Iar o atitudine activă din partea Uniunii Europene către această țară se dovedește a fi foarte importantă și trebuie să ne menținem angajamentele în legătură cu ceea ce a fost eliminat de pe această agendă. Însă este un subiect foarte actual și uh, expuse riscului sunt de fapt chiar viețile oamenilor de acolo. E vorba de activiștii saharavi care se află de fapt în uh, închisorile din Maroc și care se află în greva foamei și riscă să moară. Aș dori, doamnă Ashton, să vă rog să uh, cooperați cu colegii dumneavoastră pentru a rezolva pe cât posibil și cât mai repede această problemă. Mulțumim, domnule Weigel. Toți colegii care au cerut să ia cuvântul vor lua cuvântul, deci vă rog să aveți răbdare. Și acum are cuvântul domnul Tanok. President... Mulțumesc, domnule președinte. Evenimentele recente din Bishkek sunt alarmante și uh, cred că revoluția lalelor din 2005, când președintele Bakiev a promis democrație, a dus până la urmă la nepotism și la tot mai multă birocrație. Kirghistanul este o țară importantă din Asia Centrală, dar uh, cred că în ultimii ani a proliferat uh, au proliferat practicile negative. De aceea trebuie să recunoaștem acum uh, guvernul Otombaev și există un, există un interes uh, comun cu Rusia, care de fapt a uh, sprijinit răsturnarea regimului lui Bakiev. Eh, doamna Otombaeva cunoaște foarte bine politica Uniunii Europene. În fine, Asia Centrală este importantă din punct de vedere al energiei și al securității globale și în ceea ce privește eh, capacitățile operative ale Statelor Unite eh, sunt foarte importante acolo și de aceea trebuie să sprijinim noul regim. Mulțumesc. Orevole Boris. Domnul Boris, vă rog. Szanowna Pani Przewodnicząca, Eh, mulțumesc foarte mult, președinte. La cinci ani după Revoluția Lalelelor, după căderea lui Alaev, situația a devenit din nou critică și am ajuns la o nouă revoluție. De ce? Bineînțeles că a existat nepotism, nu a existat un stat de drept, au existat și probleme de caracter, de natură economică. Cred că inițiativa de care ați vorbit, că domnul Morel ar, uh, ar putea să ne spună mai multe în legătură cu situația din Kyrgyzstan, este o inițiativă uh, răudabilă. Să nu uităm că există baze militare acolo, Europa are interese acolo și trebuie ca acest stat să uh, rămână democratic. Au, ex, au, avut, au existat mai multe 80 de victime și uh, trebuie ca totul să se termine cu bine. Are cuvântul acum domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Kurmanbek Bakiev nu e nici primul și cu siguranță nici ultimul Uh, lider politic care aduce dezamăgire care decepionează care e tratat drept dictator după ce într un prim moment a fost o sperană i după ce iniial numele lui a fost legat de uh, optimismul democratic. explicaia pentru acest fapt este simplă i anume aceea că în lipsa unor instituii solide uh, un politician riscă să dezamăgească să intre în această logică a conflictului a corupiei a antajului să ne amintim cu toții că profitând de faptul că pe teritoriul kârgâzstanului există și o bază militară uh, rusească și una americană uh, liderul bakiyev a șantajat întotdeauna uh, partea occidentală. soluția constă deci în instituții construite consensual plecând de la o largă consultare și de la un larg consens compromis al forțelor politice. înainte de asta însă este urgentă oprirea violenței așa cum înaltul reprezentant a menționat Eh, violența este gravă și trebuie găsită o soluție, pentru ca foarte rapid să se pună capăt pentru că un proces de construcție politică nu poate începe altfel. vă mulumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Silvestris. Stimată doamnă înalt comisar, situația din Kyrgyzstan este puțin spus îngrijorătoare, cel puțin în bada spuselor fostului ministru al de externe. Se pare că se îndreaptă din ce în ce mai mult către spațiul economic și vamal al Rusiei. La o săptămână de la căderea fostului guvern al fostului președinte Bachev, care a fugit din țară pe 17 aprilie, nu se știe nici care va fi destinația finală și nici viitorul politic al țării. Ceea ce este clar este ajutorul Ministerului de Externe rus și Ministerul Apărării rus pentru a face față problemelor după ce populația a ieșit în stradă pentru a cere de demisia. Sunt în circulație un număr mare de arme în Kyrgyzstan, o țărișoară cu numai 5,3 milioane de locuitori, dar care atât o bază militară americană cât și una rusă. Tensiunile se extind și către țările învecinate, iar avem, trebuie să acordăm prioritate și să profităm de ocazia pe care o avem de a Uh, nu permite să izbucnească un război civil și de a ajuta această țară că, pentru a deveni o republică parlamentară, democratică și pentru a avea un președinte stabil în șase luni. Doamnă Ashton, dumneavoastră ați spus toate aceste lucruri și aceste lucruri se pot întâmpla dacă noi vom avea o contribuție pe două fronturi. La unul, la nivel diplomatic, însă, așa cum ați spus dumneavoastră, doamna înalt reprezentant, și o contribuție la nivel concret, la nivel material, din partea noastră, trebuie să fim capabili să oferim ajutor la momentul oportun care să reducă și să slăbească orice fenomen de tensiune socială. Doamnă Ashton, haideți să ne pripim cu cap, pentru că acest lucru este o probă foarte importantă pentru Europa. Nu vorbim de Haiti, vorbim de Kyrgyzstan. Dacă nu a ieșit în Haiti, măcar aici să încercăm să câștigăm timp. Mulțumesc, domnule Silvestris, și acum vă rog data viitoare să vorbiți mai rar, pentru că dacă nu, o să-i omorâți cu zile pe interpreți. Mulțumim oricum. Și acum, doamna Obermeier când uh, Uniunea Sovietică a încetat să existe la începutul anilor 90, multe tinere democrații au înflorit de la sine, însă acum știm că aceste state poartă o povară post-sovietică foarte grea. Există foarte multe grupuri etnice și de foarte multe conflicte interetnice și religioase. Și dacă la acestea se mai adaugă și uh, oficiali uh, corupți uh, care își distrug propriile țări, situația este cu atât mai gravă. Aparent, mercenarii tajici au tras asupra oamenilor din Bishkek și cred că Uniunea Europeană trebuie să contribuie la uh, dezamorsarea acestei situații. Sigur că nu trebuie să trimitem uh, trupe. Situația trupelor germane din Afganistan uh, este o dovadă în acest sens. De aceea trebuie să acordăm o prioritate majoră diminuării sau reducerii corupției. Democrația nu va avea o șansă decât dacă elitele actuale sunt uh, îndepărtate. Domnul Benarat, doamna Benarat. Si, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, proiectul european are o dimensiune nouă și ambițioasă. Biblioteca digitală Aplicarea puternică a diverselor state a, în acest proiect la nivel mondial este crucială. Vorbim aici despre respectarea diversității culturale și lingvistice. Avem o datorie de a recunoaște și de a compensa aceste popoare foste colonii ale statelor europene. Prin proiectul european putem să contribuim la uh, păstrarea dimensiunilor literaturii orale. S-a spus că în Africa există, dacă, fie, dacă moare un om, uh, o întreagă bibliotecă arde. Este vorba de literatura orală colectată de echipe de etnologi în proiectul european de importanță universală. Astfel vom putea salva diversitatea culturală a umanității. Vă mulțumesc! Grazie, cara colegă. Diamo... Mulțumesc, stimată colegă. Și acum uh, dăm cuvântul doamnei Ashton pentru concluzii, care este în reprezentant. Este și vicepreședinte a Comisiei Europene și cred că adăugirea aceea este foarte bună. Pe tabela acolo nu apare decât titlul de înalt reprezentant, pentru că doamna Ashton nu este doar alt reprezentant, este și vicepreședinte al Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, mă bucur că stau aici în băncile comisiei. Distinși europarlamentari, ați făcut cu toții o serie de observații foarte pertinente la care țin cu toții și voi încerca să mă ocup de cât mai multe dintre ele. Domnul Brock și domnul Tanek au vorbit la rândul lor despre faptul că această țară este într-o cele mai sărace din Asia Centrală și este una dintre principalii beneficiari ai sprijinului oferit de către Uniunea Europeană pe cap de locuitor. Nu aș putea fi mai de acord și anume când spuneți că dimensiunea socială și politică este una esențială pentru strategia pe care vrem să o punem în aplicare. Domnul Jvoboda a vorbit despre importanța existenței unei reforme politice autentice. Cooperăm îndeaproape cu Națiunile Unite și cu OSCE și toți cei care au fost în această zonă în ultimele zile au făcut aceeași observație și anume că este important să subliniem inform, importanța reformelor, pentru că de ea va depinde ceea ce se întâmplă în continuare. Sunt de acord în legătură cu stabilitatea politică a regiunii, care este foarte importantă și trebuie să avem foarte mare grijă. Există o strategie pentru această parte a Asiei Centrale, ea va fi revizuită, însă eu analizez în contextul uh, Serviciului de Acțiune Externă și trebuie să vedem ce trebuie să facem în această regiune pentru a putea coagula toate elementele sprijinite de Comisie și Consiliu. Domnule Rinaldi, dumneavoastră ați vorbit de o abordare prudentă, pozitivă, constructivă și eu sunt de acord cu o serie de distinși parlamentari care au vorbit despre importanța statului de drept, pentru că el este esența a tot ceea ce vom face la nivelul acestei țări pentru a ne asigura că statul de drept funcționează și acest lucru este valabil și pentru sistemul juridic, însă e valabil și pentru regiunea regimul politic și constituțional și pentru reformele necesare în acest domeniu. Doamna Cec a vorbit despre alegeri. Cred că termenul pe care l-am folosit în briefingul făcut a fost că alegerile se vor avea loc cât de curând, cel puțin conform standardelor internaționale. Iar eu aș introduce aici un nou element și anume sprijinul financiar, statul de drept și reforma constituțională și politică. Alegerile și legătura pe care o facem cu alegerile uh, sunt în același context. Și aș da un exemplu. E vorba de țările foarte bogate în apă, în acea zonă care furnizează apă. Știu foarte bine acest lucru, europarlamentarii. Am insistat și insistăm pe acest subiect să sperăm că se va reveni la lucrările de gestionare a apei de îndată ce va fi depășită criza și de îndată ce un guvern legitim va prelua puterea. Bun, acestea ar fi câteva dintre elemente la care aș face eu referire. Cred că avem dreptate um, când vedem cum suntem reprezentanți acolo. Pierre Morel este acolo de, a fost acolo câteva zile, tocmai ce s-a întors și o să-l informeze pe domnul Barroso și Comisia AFET pe 27 7 aprilie va uh, actualiza informațiile Comisiei în legătură cu situația de acolo, însă noi am ținut legătura și pe telefon și nu numai, uh, tot timpul am vorbit la telefon, am vorbit și cu alți colegi, deci dumnealui a fost foarte prezent acolo și îi salut și aduc un omagiu și dumnealui și echipei dumnealui pentru ceea ce au făcut. În ceea ce privește importanța democrației, cum spunea și domnul Provera, nu trebuie să fie subestimată și sunt de acord, trebuie să depășim unele dintre problemele despre care a vorbit doamna Vaidere. E vorba vorba de zvonurile de instabilitate, de nesiguranță și așa mai departe. Toate acestea prezintă o importanță extraordinară. Și așa cum am mai arătat, am anunțat ce vrem să facem în aceste câteva zile care urmează și care sunt foarte importante și sper că și distinși europarlamentari consideră că este o reacție corectă Uh, cred că trebuie spus că unii dintre actualii membri ai uh, guvernului sunt foști activiști ai drepturilor omului și uh, foști membri ai opoziției care au fost oprimați de guvern și au fost sprijiniți de Uniunea Europeană, inclusiv de Europarlamentar. Deci, deși nu mă amăgesc în niciun fel în legătură cu viitorul politic al acestei țări și al regiunii, Cred că trebuie să încercăm să acordăm o șansă acestui guvern să se constituie în mod corespunzător și să fie de acord să efectueze reformele politice și constituționale care sunt esențiale, să organizeze alegerile și să facă uh, ceea ce trebuie pentru a beneficia de sprijin pe viitor. Și sper și sunt de altfel foarte recunoscătoare pentru toate uh, comentariile pe care s-au făcut. Sper că acest lucru se va întâmpla. Mulțumesc, doamnă Ashton, vicepreședinte al Comisiei și înalt reprezentant. Și acum ordinea de zi prevede o declarațiune tot din partea dumneavoastră în ceea ce privește întâlnirea la vârf între UE și Canada. Și pot să vă anunț că am primit trei propuneri de rezoluție în uh, încheierea discuțiilor, dar uh,